Welcome to everybody. We can take... Bun venit tuturor, vă rog să luați loc, suntem foarte puțin la număr. Însă văd că avem reprezentare din partea multor grupuri și alți colegi sigur o să mai vină, dar e luni, e mai greu puțin și continui în limba italiană, spune doamna președintă. Bun venit tuturor! O să începem cu proiectul de ordine de zi. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Sunt de acord cu aceasta, nu sunt obiecții, considerăm atunci că agenda, ordinea de zi a fost adoptată. Aprobarea procesului verbal al ședințelor din 17 februarie, dacă nu sunt le considerăm adoptate anunțurile președintei, unul singur, peste două zile, la ora 10 dimineața, va avea loc o întrunire la care am fost invitată să particip în calitatea mea de reprezentanță a Comisiei. Este vorba de UNIMED, rețeaua Universităților Mediteraniene și împreună cu domnul Panțerii, care este șef de delegație pentru relațiile cu Africa de Nord. Am să particip. Doamna Trezlagat va fi și dânsa prezentă pentru a sprijini cooperarea culturală și științifică în Mediterană, în zona Mediteranei. Știți că Parlamentul uh, a sprijinit obiectivul nostru de crearea unor metode de cooperare mai practică cu universitățile din zona mediteraneană și cu studenții de acolo, mai ales cu studenții care provin din rândurile refugiaților și care pot participa în mod voluntar la aceste activități. Încă o dată, în 16 vom avea ocazia să discutăm aici cu reprezentanții a trei universități din partea nord a Italiei, care găzduiesc 50 de studenți sirieni. Prin uh, acest precedent, probabil și alte universități uh, vor decide să facă același lucru. Am trimis această informare și rețelei de de universități. E vorba, bineînțeles, de o inițiativă voluntară, însă e un lucru pe care noi îl sprijinim și rezoluția noastră în acest sens a jucat un rol important. Trecând la regimul lingvistic, astăzi avem franceză, germană, italiană, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, lituană, poloneză, slovenă, bulgară și română și ca de fiecare dată întâlnirea noastră va fi transmisă în direct pe internet. Deciziile coordonatorilor din 18 februarie, textul l-ați primit cu toții, nu au fost uh, obiecții, așa că le considerăm adoptate. De asemenea, în documentația primită o să găsiți un uh, scurt material informativ privind uh, misiunea de la Pilsen, 3-5 noiembrie. Înainte de a trece la avizul pentru care sunt raportoare, mai fi un lucru la care aș vrea să mă refer. Am discutat cu domnul comisar Navrancici Și după discuția cu domnia sa, care ne-a vizitat la noi în comisie, am trimis o scrisoare domnului vicepreședinte Timmermans, Întrucât domnul Timmermans nu ne-a dat un răspuns adecvat, domnul președinte Schulz a trimis o scrisoare oficială în Ianca privind anul european al patrimoniului cultural 2018. Știți că există două rezoluții oficiale în acest sens, una a Parlamentului și una a partea Consiliului de Ministri de la finele președinției italiene, 2014. Nu am știri uh, cu caracter oficial în acest punct de vedere, însă sper că răspunsul din partea Comisiei va fi unul pozitiv și am considerat că este necesar să vă informez legătură cu acest lucru, pentru că Comisia noastră a solicitat ca această inițiativă să fie adoptată și, la fel, unele state membre. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un proiect de aviz pe o temă deosebit de importantă chestiune menționată de mine anterior. E vorba de raport din proprie inițiativă privind refugiați, incluziune socială și integrare pe piața muncii. Împreună cu coordonatorii am decis să avem un aviz în acest sens în comisia noastră pentru că e o temă deosebit de importantă. Făcut acest lucru în conformitate cu regula 54, cert un plus de implicare pentru că aspectele culturale, educaționale sunt deosebit de importante în acest context. Competențele le împărțim cu colegii de la ocuparea forței de muncă. Noi avem competențe exclusive în ceea ce privește componenta educație, cultură, politică pentru tineret și sport. și avem competență comună când e vorba de formarea continuă și competențe. Înainte de a prezenta proiectul de aviz, vă, am să vă spun că termenul de depunere amendamentelor este 31 martie la amiază. Se va vota în comisie în 26 aprilie și votul la Comisia de Ocupare Forței de Muncă va fi în 26 mai. Au intrat in modo olistico e quindi inserendo fin dall'inizio i temi dell'inizio. Criza actuală cere o reacție holistică. Trebuie să integrăm această tematică a educației, a integrării socioeconomice a refugiaților în demersurile noastre. A fost o problemă tehnică? Există o mică problemă de ordin tehnic. Ați, ați putut urmări ce s-a spus? Spuneam că în aviz am încercat să includ o serie de priorități. În primul rând, abordarea holistică dell'istruzione, dell'education, dell'accesso all'educazione e della cultura. Sublinim rolul învățământului și accesului la cultură. Acestea sunt esențiale dacă ne gândim la incluziunea socială și, altfel, sunt importante pentru minor dacă ne gândim la evitarea exploatării acestora și la perspectivă de viitoare a familiilor care vor să investească în viitorul tinerilor, pentru a le garanta formarea și mai ales instruirea pe plan lingvistic. Eventual platforme care să-i ajute să se integreze mai bine în școli. Știți că Parlamentul a dat o rezoluție în acest sens În prezent se încearcă o creștere a proporție din asistența umanitară alocată educației tinerilor și minorilor. În tabără de refugiați, de exemplu, mulți tineri și copii luni de zile nu au acces la vreun sistem de învățământ. Această temă va ocupa un rol important uh, la conferința de Istanbul din mai. O altă chestiune importantă se referă la dialogul intercultural și ecumenic. De asemenea, menționez și sportul ca instrument de integrare și incluziune socială. O altă chestiune pe care o subliniez e cea a inițiativelor minte a promova cooperarea între autorități, diferite organizații și ONG-uri. Acestea de altfel sunt printre primele care lucrează direct cu refugiații în încercarea de a le îmbunătăți accesul la programe educaționale. Am subliniat uh, în aviz o serie de inițiative ale Comisiei care până acum au fost destul de timide, Creating Europe și Erasmus+. După cum am discutat și cu domnul Navrancic, aceste elemente există deja cu resurse alocate, nu e nevoie de resurse suplimentare, uh, Însă când vom discuta bugetul pentru 2017, va trebui să ne gândim la noi resurse și mecanisme de flexibilitate atunci când e vorba de acest capitol al integrării imigranților. Iar tema educației va trebui să se regăsească aici. În final, apoi, se face o trimitere explicită la aceste coridoare educaționale Le vom uh, discuta poi mâine în contextul inițiativei de atunci la Bruxelles. Vorbeam de acea întâlnire cu reprezentanții universităților din zona mediteraneană. Acestea ar fi, prin urmare, prioritățile. Știți că pentru un astfel de aviz avem o limită de cuvinte, însă aș fi extrem de interesantă să aud reacțiile dumneavoastră. Petra, te rog. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare foarte bună. Aș vrea să fac o singură observație care are de-a face cu discuția cu Navacici. Iată că comisia începe acum să modifice Erasmus Plus și uh, folosește și fondurile din Erasmus Plus pentru a gestiona criza refugiaților. Domnul comisar a spus că vrea cu aceste fonduri și să facă fond, uh, cursuri de limbă pentru refugiați, iar eu m-am exprimat foarte clar în sensul că nu asta trebuie făcut prin Erasmus Plus și nu uh, contribuie la obiectivele Erasmus Plus. Deci nu se poate să acceptăm ca Comisia um, din proprie voință să modifice obiectivele definite pentru Erasmus Plus, pentru că, per total, mi se pare un, un pas periculos. Știm că Erasmus Plus este foarte important și știm că e, întotdeauna e nevoie de fonduri noi pentru acest program. În fiecare an avem proiecte pe care nu putem să le finanțăm, fiindcă nu avem destui bani și numărul proiectelor crește în fiecare an, de aceea vreau să spun că tot ce se face în domeniul crizei refugiaților, inclusiv din punct de vedere lingvistic, cursuri, integrare, etc., nu trebuie să se facă din fondurile care există, nu se poate acest lucru, ci trebuie să existe pentru aceste scopuri niște fonduri suplimentare pentru ca să nu ne trezim că suntem într-o poziție în care ni se spune că am ajuns să dăm banii Erasmus Plus pentru refugiați. Nimeni nu poate să-și dorească acest lucru. Erasmus Plus are și proiecte interculturale și putem să le finanțăm, clar, dar dacă domnii vor să financeze cursuri de limbă pentru refugiați, nu pot să fiu de acord cu acest lucru, deoarece nu respectă obiectivul Erasmus Plus și cred că ar trebui să exprim, exprimăm asta mai clar în formulări. Deci, dialog intercultural, da, integrare, da, dar um, să, uh, vreau să spun că integrarea ar trebui definită mai bine, adică, de exemplu, uh, persoanele uh, mai defavorizate să fie ajutate să se integreze în societate, dar nu să fie ajutați refugiații prin cursuri de limbă. Asta nu s-ar face prin Erasmus Plus, pentru asta trebuie să găsim alți bani și asta ar trebui să spunem mai clar uh, pentru ca și această critică pe care am exprima, exprimat-o eu și cu care mulți sunt de acord să nu se piartă. Condivido questa preoccupazione, dovremmo mettiamola con maggiore chiarezza. Eh, ora, collega Ferraien. Da, înțeleg și vom ține cont. Doamna Ferhaien? Îmi cer scuze că am ajuns un pic mai devreme dar s-ar părea că greva din Bruxelles a blocat mai multe străzi decât credeam. Din păcate, raportorul din umbră pe care îl uh, reprezint nu a putut să fie prezent, așa că mi-a transmis o declarație. Numărul de uh, solicitanți de azil uh, și refugiați din statele membre nu are niciun precedent. Parlamentul Euro... PPE este de acord cu propunerea Comisiei, care are mai multe măsuri și pe um, termen mediu și pe termen lung. De exemplu, consolidarea controlului uh, granițelor, îmbunătățirea regulamentului de la Dublin și altele. Numai timpul ne va arăta care măsuri vor avea succes, dar un lucru este clar, Uniunea Europeană va fi întotdeauna lider mondial de pro- în domeniul protejării drepturilor omului acești refugiați trebuie uneori trimiși înapoi la ei în țară pentru că unii sunt um, mai mult migranți economici. Pe de altă parte și mulți refugiați se vor întoarce la ei în țară atunci când, um, se, um, când acolo va exista pace din nou. Trebuie să aibă la dispoziție învățământ și un acoperiș deasupra capului pentru ca și copiii lor să aibă posibilitatea de a-și face un viitor, fie aici, fie în țara lor când se vor întoarce. Educația este un lucru foarte important pentru a se transmite valorile țării gază. Este clar că educația și formarea vor fi foarte importante pentru eforturile de uh, integrare. Un, o, o investiție făcută astăzi ne-ar ajuta să evităm probleme pe viitor, iar dacă nu facem această investiție, pe termen lung vor apărea alte crize pentru a exista integrarea pe piața muncii, trebuie să se recunoască formarea și diplomele obținute în țara uh, din care au venit migranții. Toată această recunoaștere trebuie să aibă de a face cu respectul uh, refugiaților fără xenofobie și uh, fără rasism. Este important ca copiii să intre în sistemul de școlarizare pentru ca și aceștia să poată să fie uh, educați împreună cu ceilalți copii cât mai rapid. Domnul Malinov consideră că raportul de aviz este destul de echilibrat și va introduce amendamente cu privire la 1, utilizarea corectă a cuvintelor refugiat și solicitant de azil. 2. Rolul principal al educației și culturii pentru integrarea socială și pe piața muncii. 3. Rolul important al um, măsurilor țintite de educație și formare pentru diferite grupuri de refugiați. 4. Sprijin special pentru uh, cadrele didactice. Cred că aici au fost discutate puncte importante. Pe de altă parte, sunt de acord și cu Petra, în sensul că nu se poate să folosească fondurile, fondurile din Erasmus Plus sau alte programe de educație, și pur și simplu trebuie să vină alte fonduri de la statele membre sau din alte surse mai mari, cum este Fondul Social, Social European sau alte fonduri uh, care sunt mai potrivite pentru incluziunea pe piața muncii, de exemplu. Asta pentru că avem deja în domeniul educației multe programe care nu au suficienți bani. Iar dacă considerăm că integrarea și proiectele de integrare înseamnă schimb transfrontalier de cadre didactice sau de școlari, uh, atunci vom înțelege care este adevărul, adevăratul obiectiv al acestor programe. Pe de altă parte, dacă scoatem uh, banii din aceste programe pentru a uh, pune în aplicare măsurile pentru integrare și incluziunea refugiaților, nu ar fi corect pentru că uh, va, acest lucru va duce continuu la diverse discuții în statele membre. Așadar, avem nevoie de fonduri suplimentare, nu trebuie să folosim programele de educație care deja nu au suficienți bani. Mulțumesc! Eh, grazie, colegă Liu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Probabil că nu va fi o surpriză pentru colegi dacă voi spune că proiectul de aviz este în conformitate cu multe puncte de vedere la ECR în acest subiect. Domnul Giambaschi este raportorul din umbră și uh, vorbesc în numele colegilor mei în absență. Numărul de refugiați din Uniunea Europeană este foarte mare, este extrem de mare. Uh, o strategie integratoare ar putea să aibă o evaluare, însă evaluările de impact trebuie realizate anticipat astfel încât să nu se piardă timp și fonduri pentru sarcini alminteri imposibile. O analiză privind cine sunt, pentru că adesea nu știm cine sunt și cum pot contribui la societatea noastră, cum doresc să participe la piața muncii, care sunt profesiunile lor, care este potențialul pe care l-au în ceea ce privește învățarea limbilor țelor respective, deci trebuie să se răspundă la multe întrebări de acest gen și este necesar răspunsul uh, adecvat la toate aceste întrebări. La aliniatul 3 se propune și am insistat să se dubleze fondurile pentru educație în situații de urgență la nivel internațional și la nivel de stat membru. Acesta nu este poate în conformitate cu punctele de vedere naționale. Solicitarea de resurse noi este o problemă de unde vor veni acești bani suplimentari. Impozitele sunt deja prea mari pentru politicile de mare succes în multe uh, state membre. Cred că uh, Erasmus Plus a fost bine prezentat de către colegii mei de aici și sunt de acord cu punctul lor de vedere, însă sugestia fondului social, de exemplu, și comitetul care se ocupă de dezvoltare regională, de asemenea, și de asemenea RDF și SF sunt avute în vedere în același sens și fiecare comisie va avea probabil același punct de vedere asemănător. Raportul are în vedere să promoveze valori uh, comune pentru refugiați și solicitanții de azil din Europa pentru și identificarea valorilor comune în final statele membre și universitățile trebuie să stabilească coridoare de educație pentru a-i găzdui pe studenții refugiați. Acest lucru este o interferență cu competențele naționale și unde se ajunge prin toate acestea. Acestea va duce la cote pentru refugiați la nivelul fiecarei universități din Uniunea Europeană. Acest lucru nu va fi, bineînțeles, foarte bine primit. Și de aceea trebuie să avem în vedere lucrurile mai în detaliu. Vă mulțumesc. Grazie, poi risponderò dopo. Allora, collega Bill. Mulțumesc, am să vă dau răspunsurile după aceea. Sunteți în umbră Domnul Morgano. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, și eu doream să susțin cele spuse. După cum știți, președinția are limite în ceea ce privește ceea ce poate să scrie. Bineînțeles că proiectul de aviz se referă la refugiați, se referă în mod deschis și știm că există persoane care au îngrijorări în ceea ce privește uh, avansarea în acest, pe această direcție. Este vorba despre refugiați și Eu i-aș exclude pe refugiați sau pe solicitanții de azil? Cred că astăzi, la punctul 5 de pe ordinea de zi, vom avea ocazia să avem o dezbatere mai strategică și aceasta va ține de 20 2017. Mă refer aici la 2014-2020, la planul multianual financiar 2014-2020. După cum știți, Parlamentul nu a votat acest cadru financiar și ca atare va trebui să trimitem recomandări și vor apărea situații care vor fi noi, de exemplu situația refugiaților, dacă a trebui să luăm resurse dintr-un anumit domeniu, lucrurile vor fi și mai complicate, va trebui să vedem în general cum vom putea uh, aborda această problemă. Vom discuta și mai târziu, vom acorda un timp special pentru această discuție. Domnul Maragal? Mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt de acord cu cele spuse în aviz. Citind avizul, mi-am făcut anumite idei că ar putea și ele să fie adăugate. În ceea ce privește ceea, cele ce s-au spus, cred că ar trebui să existe o trimitere la necesitatea de a avea în revizuirea cadrului financiar multianual, educația și cultura. Cred că va trebui să includem integrarea socială a refugiaților. Cred că va trebui de asemenea să avem în vedere și faptul că toate cheltuielile și toate resursele pe care le folosim sunt cele mai bune, le vom folosi, vor fi cele mai bune investiții pentru Europa. Vom crea punți pentru viitor. Vom contribui la înțelegerea reciprocă între societăți. Și acest lucru va fi în avantajul tuturor. În final, în ceea ce privește educația, trebuie să ne asigurăm că această integrare are loc la nivelul sistemelor educaționale în general. Nu trebuie să vorbim despre crearea de structuri speciale. Acest lucru trebuie să fie realizat de către instituțiile noastre educaționale, de către universități, de către societate și apoi în pe muncă. Vă mulțumesc! Sporedni družb in uh, popolnoma logično je, da se trebuie să fim conștienți de faptul că există un pericol să apară niște societăți paralele. Din acest motiv, eh, eu și la nivel european și la nivel național lupt pentru găsirea unor strategii globale pentru educația migranților. Însă totul începe și se termină cu banii. Aceștia sunt cei mai importanți. O posibilitate ar fi să existe fonduri suplimentare, o a doua opțiune, după cum am auzit de la ECR este să existe um, fonduri suplimentare numai în domeniul educației. Cred că este greu să găsim un um, compromis. Pe de altă parte, în sistemele școlare există deja fonduri disponibile și am putea să le folosim pe acelea, dar nu știu dacă sunt suficiente pentru a asigura o integrare eficientă uh, fără alte fonduri suplimentare, mai ales din punct de vedere al educației și culturii. Trebuie mai ales să ne gândim la copii. Acești copii nu trebuie să piardă niciun an. Însă sunt și de acord cu antevorbitorul meu și anume că coridoarele nu reprezintă o soluție bună pe termen lung. Pe termen scurt poate fi un lucru bun pentru că se uh, învață limba, dar um, pe termen lung aceste coridoare pot duce la o societate în paralelă și asta nu poate fi scopul nostru. Ja, vielleicht noch mal eine ganz kurze Anmerkung. Mai am o observație scurtă ca nu cumva să mă înțelegeți greșit. Cred că, ca și până acum, statele membre sunt responsabile uh, pentru a-și îndeplini datoriile normale, de exemplu să asigure capacități didactice suficiente în școli și să asigure și integrarea necesară și pe, pentru refugiați um, și la nivelul școlii și la nivelul societății. Aceasta este o sarcină pe care Uniunea Europeană nu o poate prelua pentru că pur și simplu nu are mijloacele necesare ne-am întins de mai mult decât plapuma și ne-am uh, depășit foarte mult competențele din tratate. Tot ce putem să facem este să cerem statelor membre să facă, să-și facă datoria, să introducă copiii refugiaților în școlile normale și să asigure fondurile necesare în acest sens. Din bugetul european nu putem decât cel mult să punem cireașa de pe tort, asigurând um, proiecte interculturale și altfel de proiecte. Și pentru acestea putem să folosim uh, Erasmus Plus și programul Europa Creativă. Ce s-ar mai putea face? Uh, este un lucru care s-ar părea că s-a hotărât deja și anume folosirea ajutoarelor umanitare pentru um, taberele de refugiați din Iordania, din Libia să fie folosit în mare parte atât um, pentru traiul lor, cât și pentru educația copiilor din aceste tabere. Putem să hotărâm acest lucru și să cerem acest lucru, este scris și în raport, pentru că este vorba despre fonduri care vin de la noi și pe care uh, putem să le influențăm. Să nu uităm așadar că trebuie să răsăm uh, pe mâna statelor membre responsabilitatea lor de a uh, își îndeplin datoria în ce privește educația și noi nu putem decât să sprijinim proiecte interculturale, dar nu putem să preluăm treaba statelor membre. Iar aici vorbesc, de exemplu, și despre organizarea de cursuri de limbă pentru refugiați în fiecare stat membru. Și asta trebuie să facă statele membre și nici peste asta nu putem să ne băgăm noi. Să nu uităm că politica învățământului este făcută de statele membre. la Mulțumim pentru aceste clarificări. Vreau să știu dacă și Comisia dorește să intervină, da? Nu, ganz scurt. Mulțumesc. Am să mă exprim pe scurt, pentru că veți avea și o discuție cu doamna Galiaso în uh, cadrul audierii și atunci veți primi mai multe detalii. Ați spus că până acum uh, N-am vorbit foarte mult uh, și, după cum știți, uh, în cadrul Agendei Europene pentru Migrație, Comisia Europeană pregătește pentru sfârșitul lunii aprilie diverse măsuri, de exemplu un plan de acțiune pentru integrare și știți că acum el este pus la punct de către servicii. Apoi urmează să ne hotărâm cât de mult va fi pus el în aplicare, pentru că evident că există și alte Uh, subiecte importante pe agenda pentru migrație a Uniunii Europene. Oricum ar fi, se lucrează la acest lucru și se va mai lucra pe, uh, dacă comisarii uh, sunt de părere că acest lucru ar trebui să se facă. În al doilea rând, vreau să vorbesc și despre propunerea dumneavoastră, proiectul de aviz pe care îl aveți. Îl sprijinim și noi foarte mult punctul 7 cu privire la Unimed și coridoarele este relevant și și noi ne vom um, întâlni cu reprezentanții Unimed și vom discuta cu privire la punctul 7 cu aceștia pentru a vedea dacă este bine um, ce se întâmplă. Cred că, pe de o parte, trebuie să ne gândim cum putem să sprijinim sistemele de învățământ. Uh, Trebuie în primul rând să îi ajutăm pe refugiații care vin în Europa, dar după aceea trebuie să continuăm și pe termen mediu să sprijinim refugiații să își creeze un viitor în Europa ca să aibă o perspectivă în diverse state membre. Mâine doamna Galeață vă va spune mai multe la audiere și vă va vorbi și despre ce se pregătește pentru sfârșitul lui aprilie. Mulțumesc! Infatti, domani ne primă cu controlul. Mulțumesc! De fapt, mâine vom avea o întâlnire. Este un subiect complex. Bineînțeles că avem nevoie de clarificări suplimentare și mă gândeam deja la acestea, dar nu sunt foarte bine definite încă, știu doar că vor trebui să existe. Vorbim aici despre refugiați, deci o situație specială. Aceasta a fost propunerea uh, făcută de către Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. În ceea ce privește integrarea, avem o, situații de urgență și avem și procedurile normale de integrare care sunt la latitudinea statelor membre. În rezoluția pe care o dorim aici, Parlamentul a cerut statelor membre să stabilească standarde pentru integrare și pentru incluziune. Bineînțeles că Sistemele educaționale individuale trebuie să fie independente în statele membre, însă trebuie să existe standarde pentru incluziune și integrare. Apoi minorii, așa cum au spus unii dintre dumneavoastră, trebuie să fie abordat separat. După cum știm, în cadrul oricărei convenții privind refugiații, chiar dacă minorii nu au primit încă un statut de refugiați, au totuși există anumite criterii și uh, ne reîntoarcem la acestea în Europa acum. Vreau să afirm din nou faptul că minorii au dreptul să fie incluși în întregul cadru, indiferent dacă li s-a acordat sau nu un statut de refugiați. Aceasta este o situație juridică și sper că va continua. Am făcut o trimitere clar la ceea ce a spus Petra domnul Liu și alții. N-am vorbit despre fonduri suplimentare, am spus doar că în cadrul ajutorului umanitar Europa de 32 de miliarde și în cadrul acestui total numai 2% este folosit pentru educație și pentru educarea copiilor minori din uh, taberele de refugiați. În ceea ce privește uh, urgența umanitară, noi vrem ca un, mm, să se folosească un procent mai mare pentru uh, situațiile cele mai fragile, cele mai vulnerabile. a, pentru a vedea care sunt persoanele cele mai vulnerabile, care sunt uh, supuse celui mai mare risc. Mai mult ați spus Erasmus Plus și alte programe, apoi sunt acelea care trebuie să fie alocate eforturilor normale de integrare. Însă, așa cum a spus Petra, s-a, e, s-a menționat deja și mă bucur de acest fapt că Erasmus este acoperit acum de fondurile pentru anumite proiecte speciale, pentru a susține proiecte culturale, ong și așa mai departe. Pentru aceste priorități care nu fusese prevăzute anterior. Nu mi-am imaginat niciodată că Erasmus Plus, că banii de acolo vor fi folosiți pentru a folosi măsuri obișnuite de integrare. Cu toate acestea, și am văzut acest lucru în regiunea mea, fondul social și fondul de dezvoltare regională, care sunt folosite pentru integrarea profesională, incluziunea socială, pentru integrarea migranților, este un, un instrument care poate fi utilizat. Nu este cel mai bun, nu este ideal. Bineînțeles că fiecare stat membru trebuie să vadă cum să îl folosească, dar nu trebuie să excludem această posibilitate. Este sigur și sunt de acord cu dumneavoastră, cu cele spuse de domnul Morgan, și de ceilalți? Parlamentul a întrebat deja în calitate de comitet, dacă, comisie, dacă într-o situație ca aceasta de urgență, resursele alocate trebuie să acopere pe, migra- pe migranți și aceste lucruri nu trebuie să fie luate din proiectul existent. Trebuie să avem în vedere prioritățile fondului, uh, cadrului financiar pentru 2014-2020. Vă mulțumesc pentru că observațiile noastre ne-au ajutat să aducem clarificări în această imagine și voi încerca să le includ. Mulțumim Comisiei. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Stroevski răspunde de acest punct. Pregătirea revizuirii postelectorale a MFF 2014-2020. Vor fi, va fi un raport din proprie inițiativă decis de către Comisia de Buget a Parlamentului pentru a vedea revizuirea cadrului financiar multianual. Acesta este una dintre comisiile care i s-a permis să prezinte un aviz. Uh, domnul Zoevski are cuvântul. opinii, Vă mulțumesc. În primul rând aș vrea să vă spun că nu o să vă citesc pur și simplu acest proiect, pentru că îl aveți, nu-i așa? Pur și simplu am să vă explic care sunt punctele cele mai importante pentru noi. În primul rând, avem trei probleme care apar frecvent și asupra acestora trebuie să ne concentrăm. În primul rând, este vorba despre plăți. Din când în când încercăm să rezolvăm această problemă, dar ea reapare din nou. Important este să se întâmple din ce în ce mai rar um, să ne lovim de angajamente care nu au fost încă achitate. În al doilea rând, trebuie să ne concentrăm asupra programelor pentru educație și cultură, mai ales uh, Erasmus+. Toată Comisia CULT apără acest program pentru că noi știm care sunt obiectivele lui, cât de important este acest subiect și uh, că trebuie ca banii din acest proiect să fie folosiți pentru obiectivele sale. În al treilea rând, frecvent avem de-a face cu șomajul în rândul tinerilor și în acest sens este nevoie să se facă anumite uh, cheltuieli, trebuie să se ia anumite măsuri pentru a se reduce șomajul în rândul tinerilor. Știm cu toții foarte bine că cultura și educația nu intră în competențele Uniunii Europene. La, nive- la nivelul educației avem doar niște fonduri foarte mici, uh, motiv pentru care trebuie să ne asigurăm clar că acestea nu sunt lovite de măsurile de austeritate. Și așa ajung și la punctul 4. Știți foarte bine cât de importante sunt programele care investesc în educație și calificări, pentru că astfel șomajul populației, în rândul populației scade de exemplu Erasmus Plus, Europa Creativă, acestea sunt astfel de programe. Este important să atragem întotdeauna atenția asupra importanței acestor proiecte și asupra importanței protejărilor. Și mai am un lucru de spus. De multe ori, la ședințele comisiei, vorbim despre importanța dialogului interreligios pentru abordarea diverselor probleme, de exemplu intoleranța sau uh, uh obtuzitatea, adică lipsa deschiderii. repetăm constant că întotdeauna cultura este cel mai bun instrument de abordare a dezbaterilor la nivel social. Și mai am încă un lucru de spus. Avem aici un um, aviz cu privire la revizuirea CFM 2014-2020 spre diferență de revizuire uh, care a avut loc, ultima revizuire, acum promisiunile sunt mai greu de ținut. Însă din 2017 se speră să se îmbunătățească flexibilitatea la nivelul anumitor cadre. Statele membre care vor vrea să participe la un program de investiții vor avea posibilitatea să facă acest lucru în condiții mai ușoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru ultimul aviz și mulțumesc că ne susțineți în sensul că nu trebuie să se dea banii din Erasmus Plus pentru competențe lingvistice. Mulțumesc, mi se pare foarte importantă această subliniere pe care ați făcut-o vis-a-vis de această importantă evaluare a acestor programe pe care trebuie să o facem acum. Am să dau cuvântul lui Morgano și apoi altor uh, raportori în umbră, dacă doresc, uh, Lior și apoi Helga Trupel. În primul rând, mulțumesc. Pentru început aș dori să-l felicit uh, pe domnul raportor Zdroieschi pentru calitatea avizului prezentat. Evident, este un aviz sintetic, așa cum trebuie, dar în rest a reușit să evidențieze multe date și teme care au caracterizat implementarea acestui program în perioada până în 2014, în special în ceea ce privește chestiunile care țin de competența comisiei noastre. Pe fond, pe punctele pe care le voi uh, menționa, am rezerv dreptul de a prezenta și anumite amendamente. Pentru că Există întârzieri în ceea ce privește implementarea uh, programelor din partea uh, instituțiilor propuse. Unele dintre întârzieri țin, sunt mai degrabă structurale, altele datorită caracterului de noutate. Apoi și în ceea ce privește Europa Creativă, acest program va fi lansat cu finanțare în următoarele luni. Suntem în ultima fază de a încheia un acord cu Banca Europeană pentru Investiții și propunerile de program sunt așteptate pentru începutul verii. În plus, a evidențiat de asemenea dificultatea de a accede la astfel de uh, finanțări din partea sectorului tineretului sau ONG-uri conduse de tineret, datorită faptului decentralizării acestor fonduri prin intermediul agențiilor naționale, dar, pe de altă parte, și datorită subvențiilor de funcționare care sunt prea limitate. În fine, pentru Europa cetățenilor, trebuie să subliniem și nivelul scăzut de finanțare pentru un program care pune accentul pe cetățenia europeană, care se caracterizează prin intermediul participării democratice și a dialogului intercultural. Pe lângă programe, uh, acțiunile uh, pentru programe de tineret se încadrează și în cadrul inițiativei pentru tineret, care au nevoie de o susținere uh, uh, ample din partea statelor membre și, și o revizuire a fondurilor alocate și de asemenea e nevoie de mai multe sinergii între fondurile european pentru investiții strategice, așa zisul plan Juncker și programe precum Orizont 2020 pentru care uh, finanțarea este renoită în mod progresiv. Termen imediat. Analiza cadrului de finanțare multianual vine în în cadrul unui proces uh, interconectat. Pentru că avem de-a face cu un, uh, o legislatură parlamentară care nu a uh, votat respectiva, respectivul cadru și de aceea trebuie să ne rezervăm posibilitatea de a revizui acest program, lucru care este prevăzut în articolul 17 din regulament. Și aici mă refer la <clears throat> extinderea uh, sau amploarea facturilor neplătite, așa cum s-a spus deja, dar precum și de circunstanțe neprevăzute, ca de pildă această criză a refugiaților care se confruntă Europa. Pentru că la astfel de sisteme neprevăzute să se dea un răspuns uh, Uh, ferm și cu o creștere a bugetului, inclusiv pentru primirea refugiaților și a migranților. Săptămâna trecută a fost publicată o invitație de propuneri uh, pe această temă în cadrul Europei Creative și în această după-amiază, așa cum a amintit și doamna președinte, va avea loc și o audiție cu privire la integrare și comisarul ce a anunțat acum câteva săptămâni, câteva o strategie cuprinzătoare a Comisiei, care va pune în centru educația. Astfel, împreună cu raportorul, care amintește de acest lucru la ultimul aliniat, vom putea intra uh, în mai multe detalii cu amendamentele pe care le-am amintit și care vor intra în mai multe detalii pentru a insista asupra acestor chestiuni. Mai trebuie uh, puse în aplicare și alte chestiuni există o solicitare a unui număr de 5 milioane de cetățeni din Europa și noi trebuie să facem alegeri care să țină cont de ceea ce am spus și de ceea ce am prevăzut și uh, de ceea ce cetățenii se așteaptă din partea noastră în astfel de situații de urgență. Mulțumesc, Luigi Morgano, i-aș ruga pe colegi să fie cât se poate de sintetici, acum colegul Iol thank you uh, for the rapporteur for his work on this opinion. Uh, Mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut. Ne nimeni surprins că noi, că eu și din partea ECR mă ocup de raportarea din umbră. În ceea ce privește angajamentele restante, acestea fac parte și uh, acestea fac parte din sistemul de bugetizare în Uniunea Europeană. Dar întrebarea este în această situație dacă ar trebui să mai lucrăm cu perioade fixe de șapte ani, dat fiind că Uniunea Europeană trăiește într-o societate dinamică. Poate că ar trebui ca revizuirea să se facă la doi ani, adică actualizarea să se facă la doi ani, dar această actualizare să nu însemne fonduri suplimentare. La paragraful 2 nu pot să fiu de acord cu ceea ce se spune în legătură cu um, inițiativa pentru ocuparea de forței de muncă în rândul tinerilor. Înțeleg că s-a votat cu as, ă, asupra acestui lucru, dar cred că nu putem să luăm o decizie informată cu privire la valoarea pe care o aduce această inițiativă dacă nu avem un raport cu privire la um, activitatea um, din cadrul ei. Deci avem nevoie de un raport ca să vedem dacă schema comisiei a avut succes. În ceea ce privește fondurile care se transferă de la Orizont 2020 și uh, interconectarea Europei, ECR susține că ar trebui ca uh, fondurile pentru cercetare să fie protejate, așadar um, credem că ar trebui ca aceste programe să își mențină fondurile pentru ca să poată să-și atingă obiectivele. Uh, unii colegi chiar au spus că nu ar trebui să se ia deloc fonduri de la Orizont 2020. În ceea ce privește programele de educație și formare, cred că ar trebui să existe o evaluare, o revizuire la jumătatea perioadei pentru a se vedea dacă există o plus valoare adusă de programe precum Europa pentru cetățeni și și pentru ca acestea să fie puse pe o agendă de îmbunătățire a reglementării. Așadar, nu ar trebui să se um, adauge fonduri suplimentare pentru acestea atâta timp cât nu există o dovadă a plus valorii pe care o aduc. Se spune de multe ori că aceste uh, programe reprezintă doar o parte foarte mică din uh, fond, uh, bugetul Uniunii Europene dar asta nu înseamnă că ele nu sunt importante. Am auzit oameni cărora, am auzit oameni care îmi spun că ei reprezintă doar 2-3% din buget, deci nu au nevoie să facă economii cum trebuie să facă la educație, care are 35%, dar eu nu sunt niciodată de acord cu acest uh, lucru. În final, în legătură cu plățile întârziate, sunt de acord că acestea nu ar trebui să existe pentru că beneficiarii au de suferit. Așadar, amendamentele din partea ECR vor um, exprima aceste păreri și vor cere o politică de bugetizare eficientă, precum și puteri suverane pentru, țările, pentru statele membre dacă rămân uh, în UE. Thank you and thank you to Mr. Mulțumesc, Helga Trupă. Am să încep cu problema plăților, pentru că e adevărat că deseori ne confruntăm cu această problemă și suntem foarte vigilenți în Parlament uh, față de Comisie și față de Consiliu pentru a arăta mod clar că trebuie să evităm acest lucru, ceea ce înseamnă că acum trebuie să facem absolut uh, tot ce se poate pentru a a arătat cu fermitate că nu trebuie să mai întâmple încă o dată o astfel de situație acum. În ceea ce privește integrarea străinilor și refugiaților, așa cum am discutat și la punctul anterior, acest lucru trebuie să aibă impact asupra programelor mari, Erasmus+, Plus, Europa cetățenilor, și asta înseamnă că trebuie nu doar să ne asigurăm că evităm probleme cu plățile, ci să încercăm tot posibilul în actualul cadru financiar multianual pentru a majora partea care revine acestor programe, pentru că e evident că e nevoie să, mai fa- să facem mai multe lucruri în această privință, în special în Europa cetățenilor. Aici vrem să facem mai mult în ceea ce privește dialogul intercultural și interreligios. Cred că asta trebuie să fie parte din abordarea noastră în ceea ce privește revizuirea, pentru că ne dorim o aplicare facilă a programelor, unul dintre obiectivele noastre, pentru că am auzit foarte multe critici, cum că nu ar fi suficient de ușor de aplicat și că trebuie să facem tot posibilul pentru a spori finanțarea pentru aceste programe pentru că ar contribui la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă statele membre și din perspectiva integrării refugiaților. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul raportorului, aș dori să știu dacă Comisia dorește să adauge vreun comentariu. Da? Nu? Atunci are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc pentru toate observațiile prezentate și de asemenea și pentru uh, laudele adresate. Sigur că profităm de această ocazie pentru a consolida el, acele elemente care trebuie îmbunătățite, precum uh, ralurile, întârzierile la plăți. Și aș dori să mai adaug că un aviz întotdeauna suferă de limitele de spațiu alocat, pentru că sigur ar trebui să ne mai gândim și la programe precum Euronet, în care este nevoie de o finanțare pe termen mai lung, pe mai mulți ani, pentru că în lipsa acestuia lipsește stabilitatea. Și aș dori să mai evidențiez un lucru pe final. Toți am fost împotriva unor uh, scoatere de fonduri din cadrul Orizont 2020, dar totuși s-a întâmplat pentru că uh, multe fonduri au fost luate de pe alte linii bugetare pentru planul Juncker și ar trebui să folosim acest plan Juncker și pentru cheltuieli în domeniul culturii. Și dacă suntem uh, de acord în această privință, cred că acest lucru ar trebui să apară și în text. Atât din partea mea, aștept cu interes uh, amendamentele colegilor. Termenul este 23 martie. Mulțumesc foarte mult, dar fiind faptul că este prezentă și comisia, aș dori să punctez două preocupări. În primul rând, întârzierea cu care pornesc instrumentele financiare Erasmus Plus și Europa Creativă, deci trebuie făcut ceva în această privință și uh, Apoi mai trebuie să fim siguri că revizuirea acestui cadru multianual de către comisie să implice și Direcția Generală pentru Cultură și Comisarul de Resort, pentru că mi se pare fundamental ca prioritățile educative și culturale să fie mai prezente decât au fost în anii precedenți. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc uh, foarte mult colegilor și aș dori să vă aduc aminte că termenul de depunere a amendamentelor este 23 uh, martie, ora 12, vot în cult 27 uh, aprilie și luna următoare în plenară. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și am dorit să îi mulțumim pentru prezență doamnei Ricalde din partea DigiConnect și a domnului Karel Barta, șef de unitate pentru Program Europe și vom avea un schimb de opinii care pentru noi este foarte important și am avut deja ocazia să ne întâlnim pe această temă și cu acești interlocutori, dar era nevoie să Facem acest lucru și cu direcția generală EAC și CNECT. Mai uh, înainte m-am referit la această temă a întârzierilor și aici trebuie să fim siguri, atât în ceea ce privește calendarul, dar și modalitățile de cu care va fi dotat acest nou instrument financiar. În calitate de raportor pentru Europa Creativă am urmărit un pic situația, am avut și întâlniri informale și am înțeles că Comisia este foarte interesată să uh, <clears throat> aloce mai multă atenție acestor investiții. Deci care este calendarul și care sunt uh, criteriile și modalitățile de implementare a acestui nou instrument financiar. Cred că avem nevoie de informații și pentru ne, a ne asigura că există un răspuns adevărat și partea instituțiilor financiare pe lângă părțile interesate de la nivel național. Mult bun venit, doamnă Ricalde. Veți avea 15 minute la dispoziție pentru a vă face prezentarea, după care va avea loc schimbul de opinii cu colegii. Mulțumesc foarte mult! Suntem extrem de satisfăcuți să putem fi astăzi aici și să vă prezentăm situația în ceea ce privește facilitatea de garanție pentru sectorul cultural. O inițiativă a DGA și DGC Connect, de aceea vom și susține împreună această prezentare în fața dumneavoastră. Foarte pe scurt aș dori să vă reamintesc care este cadrul juridic, pentru că această facilitate de garantare face parte din, integrantă din programul Europa Creatoare și după cum știți, Obiectivul programului este de a promova diversitatea culturală, dar și competitivitatea acestui sector. În ceea ce privește obiectivele specifice ale programului, avem patru la număr și două subliniază uh, facilitatea respectivă subliniază două obiective, diversitate și um, inovare. Această facilitate duce, uh, contribuie așadar la sporirea competitivității sectorului cultural. Care sunt caracteristicile acestei uh, garanții? Aș dori să subliniez faptul că este o nouă uh, o facilitate pe garanție și de aceea au existat consultări extinse cu mai multe părți interesate, organizații intermediare financiare, SME-uri creatoare, consultanți, politicieni. Deci cred că uh, am uh, pledat foarte mult pentru dezvoltarea acestor uh, facilități de garanție. Acest instrument este unic uh, în felul său, pentru că are două obiective principale și mai multe componente. Prima se referă la așa numită creare de capacități. De ce? Pentru că acest teste sectoare culturale și creatoare au probleme mari în a avea acces la finanțare, pentru că deseori instituțiile financiare nu înțeleg particularitățile și caracteristicile intrinseci ale acestor sectoare. De aceea se dorește oferirea unor cunoștințe tehnice pentru intermediarul financiar pentru a spori cunoașterea acestora vis-a-vis -vis de specificul acestui sector. Celelalte două componente sunt uh, mai clasice, dacă pot să spun așa, de a spori protecția și a facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri, micro-întreprinderi prin intermediul unor garanții financiare sau contragaranții. Așadar, aș dori să parcurg criteriile de eligibilitate care Uh, trebuie să le îndeplinesc IMM-urilor. Trei criterii de eligibilitate sunt. Primul, aceste MMR trebuie să activeze în industria creatoare sau uh, culturală și trebuie să cadreze în această definiție. Definiția este exact uh, cea din regulamentul privire la Europa creatoare pentru coerență, desigur, și veți vedea că acoperă o gamă largă de arhitectură, audiovizual, festivaluri, muzică, literatură. N-am să le citesc pe toate, dar uh, domeniul de aplicare este foarte amplu. Al doilea criteriu se referă la faptul că trebuie să fie vorba de un IMM sau de o micro-întreprindere. Iată, deci uh, avem de-a face cu două definiții pentru IMM-uri. Prima este exact uh, cea uh, stipulată în baza legală pentru programul Europa Creatoare și e vorba nu doar de IMM-uri, ci și de micro-întreprinderi. Dar am mai adăugat și întreprinderi micro deci IMM-uri și micro care chiar dacă nu îndeplinesc uh, definiția strictă, uh, pentru că sunt deținute în parte și de uh, stat, pot să fie încadrate aici pentru a include și teatre și alte instituții culturale de acest gen, muzeuri, E vorba de anumite condiții și de îndeplinirea tuturor acestor condiții. Acum, în ceea ce privește împrumuturile, care sunt uh, criteriile? Așa cum vă spuneam, sectorul cultural și creator se confruntă foarte multe greutăți în ceea ce privește finanțarea și deseori se solicită și garanții personale. De aceea este important ca în contextul acestei facilități uh, de finanțare să nu se solicite active uh, fixe din partea IMM-urilor. În schimb, instituțiile financiare vor fi încurajate să folosească cât mai mult posibil activele necorporale ca și garanție. Și credem că astfel vom putea susține o schimbare în politicile de creditare a acestor instituții. Deci aceste garanții se pot refera la active corporale și necorporale și um, limita este de maxim 10 milioane de euro per împrumut. Aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la crearea capacităților, pentru așa cum vă spuneam la început, este caracteristica unică a acestei facilități și motivele le-am menționat deja. Se va furniza uh, se vor vâneza cunoștințe tehnice a celor instituții financiare care vor participa în această inițiativă. Deci, deci este o facilitate care se adresează inter intermediari financiari care au optat să participe și se vor adresa riscurile specifice ale acestui sector. Deci, acesta va fi accentul creierii de capacități țintite asupra activităților care se vor desfășura și se va face sub formă de consultanță foarte practică. Dat fiind faptul că este vorba de nouă facilitate financiară, am convenit cu IAF să avem o campanie de comunicare foarte robustă care va acoperi atât partea de furnizare cât și cea de cerere. Deci, pe de o parte, instituțiile financiare și pe de altă parte, sectorul uh, creator și cultural. Această um, EIF se va adresa în special intermediarilor financiari și Comisia DGEAC și DigiConnect va implementa activități de comunicare adresate IMM-urilor pentru a se asigura că această facilitate este suficient de bine cunoscută. O noutate importantă se referă la faptul că intermediarii financiari vor trebui să propună un plan de promovare pentru IMM-uri. Acest lucru va face parte din procesul de Uh, înaintarea cererilor. Trebuie să demonstreze că au un angajament uh, clar și o abordare activă în a aborda IMM-urilor. Și aici uh, aș dori să menționez câteva activități pe care le propunem cele două direcții generale împreună. Evenimente speciale în acest sens vom folosi și multiplicator, nu doar în statele merge și în state terțe, pentru că acești parteneri ai noștri să contribuie la distribuirea informațiilor. Vom uh, elabora broșuri și informații vor fi disponibile și pe programul Europa Creatoare, agenda digitală, dar și acolo unde avem informații cu privire la accesarea programelor. În momentul de față, Există un acord cu, uh, în ceea ce privește principalele caracteristici acordului de delegare. Vom uh, lansa procedura și acest acord de delegare uh, ne propunem să-l semnăm undeva prin luna mai. Însă colaborăm foarte strâns și cu fondurile de investiții europene, astfel încât uh, cererile de propuneri să fie lansate imediat. Băncile își vor înainta Uh, cererile și credem că anumite instituții financiare vor putea deja fi, să fie selectate în cel de-al treilea trimestru al acestui an, astfel încât să vină cu propuneri pentru piață la finele acestui an. Și activitățile de comunicare vor uh, demara imediat după semnarea acordului. Un aspect important este că această uh, solicitare de participare va fi deschisă până în 2020, un proces continuu așadar. Și, în fine, pentru a recapitula cele spuse, care sunt principalele caracteristici ale acestei facilități de garantare. Această funcție dublă de creare de capacități și acces la creditare este un instrument de sine stătător care va fi implementat de către EIF, va acorda credite către IMM-uri și micro-întreprinderi care operează în sectorul creator și cultural și nu se vor solicita garanții personale. Doresc să subliniez acest lucru pentru că cred că este o, chiar o reușită. Va dispune de un uh, buget de 120 121 de milioane până în 2020 și considerăm că factorul de potențare, efectul de pârghie, așadar, va, se va cifra undeva la circa 600 de milioane. Va fi deschis statelor membre participante, dar și țărilor uh, EA și implementarea este prevăzută pentru 2016-2020. Vrem să recuperăm întârzierile și să începem implementarea deja din 2016, cum spuneam. Foarte succint, vrem doar să mai adaug din partea Digi Cultură că am colaborat foarte intens cu Digi Connect în ultimele luni. Ne-am asigurat că portofoliile selectate pentru finanțare Uh, urmează să fie variate și că există și prevederi juridice în acest sens. Uh, diferitele sectoare își doresc foarte mult această facilitate de garantare și suntem convinși că în decurs de câteva luni după lansare și de îndată ce vor fi selectate primele țări și primele bănci, vom asista deja la o creare de încredere și o mai bună colaborare cu sectorul financi- între sectorul financiar și cel um, al culturii. Iată că astfel îndeplinim unul din principalele obiective a programului Europa Creatoare, ceea ce reprezintă diferența față de perioada precedentă, pentru că pe lângă motivele um, sau obiectivele normale din schemele de finanțare europene, combinăm acest lucru cu facilități de garantare pe termen lung pentru MM-urile din sectorul creator și cultural, răspunsând așadar solicitărilor din partea acestui sector și dorim și suntem siguri că în perioada până în 2020, când vor fi acoperite toate țările, această schemă va face parte integrantă din uh, peisajul cultural pentru a reuși să facem față acestei deficiențe de finanțare cu care se confruntă acest sector acum. Multe imemori din sectorul cultural și creator știu că urmează acest program. Ne vom concentra foarte de comunicare asupra celor țări în care vom demara programul, ce vom extinde strategia apoi și asupra celorlalte țări, va folosi toate rețelele de care dispunem, toți ceilalți parteneri care uh, sunt de regulă, dispun de finanțare în baza programului Europa Creatoare, care sunt parteneri pentru noi și care fac parte din uh, peisajul cultural acestor state membre. Mulțumesc pentru, aceste ilustra, pentru această ilustrare sintetică, dar uh, cu siguranță Există și chestiuni pe care am dorit să le mai aprofundăm. Acum am să dau cuvântul colegilor uh, care au solicitat să intervină, după care voi uh, uh interveni și eu, doamna Triple. Thank you very much for the presentation. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. A trecut într-adevăr ceva vreme E păcat că n-am putut să începem mai devreme, dar iată acum am văzut propunerea. Sperăm că cu acești bani și cu mobilizarea până la 600 de milioane, efectele asupra sectorului vor fi pozitive, însă în ceea ce privește sectorul am o întrebare extrem de detaliată și clară. Dacă ne gândim la temeiul juridic și la ce am discutat în contextul Creative Europe, a fost foarte clar că nu avem intenția doar de a viza IMM-urile, ci vrem să includem și micile proiecte culturale. Și în acest sens aș vrea un răspuns de la dumneavoastră. Dacă există deschidere și pentru micile proiecte culturale, pentru că dacă vrei să intervii în anumite situații cu proiecte pentru integrarea refugiaților sau de inter- dialog intercultural și dacă vrei să crești, spirit civic, atunci e nevoie de bani și pentru proiectele culturale de mici dimensiuni și avea să știu dacă această posibilitate există. Spuneați noastră că deschiderea în prezent este doar pentru IMM-uri, însă eu aș vrea să știu cum rămâne cu proiectele care sunt non-profit și operează pe bază necomercială. Asta am discutat noi în programul nostru și aș vrea să știu care este răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să știu că micile proiecte culturale sunt și ele acoperite de această nouă facilitate de garantare. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Stroievski. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că acest program va începe în sfârșit. Era nevoie de el și mă bucur cu atât mai mult cu cât se vorbește deja despre faptul că investiții, investițiile în cultură sunt într-adevăr investiții, deci nu cheltuieli. Aș avea însă și o întrebare. s-ar părea că există o percepție diferită în diversele state membre. Așadar, ce înseamnă toate aceste categorii? Avem subvenții, credite și tot felul de alte categorii. Deci un credit este ceva ce primim și trebuie să rambursăm după aceea. există posibilitatea și să nu uh, fie credite cu dobândă? Practic văd că există și o facilitate de garantare. Dar atunci cum se face impozitarea? Aș vrea așadar să-mi explicați cum funcționează în realitate aceste categorii. Ce se va întâmpla când se investesc acești 120 milioane de euro și ce se va finanța cu ei? Libacica. Mulțumim. Bardzo dziękuję. Moje pytanie jest bardzo podobne do pytania. Hmm. Mulțumesc și eu am o întrebare. Și eu am o întrebare asemănătoare. Aici este vorba despre un mecanism de finanțare pentru societăți care vor să pună în aplicare proiecte culturale. Este adevărat că aceste proiecte poate că nu vor aduce profituri întotdeauna, uneori vor fi profitabile, dar uneori este vorba despre proiecte non-profit, care însă sunt foarte importante pentru um, societatea în care sunt puse în aplicare. Morgano, prego, scuze. Grazie. Luigi Morgano, mulțumesc. Am... Pe lângă satisfacția că, iată, avem un răspuns la o solicitare care era justificată, aș avea o întrebare pe lângă cele formulate de colegii mei, dacă aveți în vedere criterii de prioritizare în ceea ce privește acordarea creditelor. Avem de-a face cu sistemul bancar, deci uh, e justă această întrebare. Deci va trebui făcută o evaluare și în această privință și, după cum spuneți, solicitația ca operatorii financiari trebuie să demonstreze că au susținut Uh, deja um, activitate în acest sector. Aș vrea să știu la ce anume vă referiți. Mulțumesc foarte mult. Văd că sunt deja o serie întreagă de întrebări, dar îmi permit eu să mai adaug câteva observații. În primul rând, în cadrul regulamentului Europa Creatoare, chiar dacă specificațiile din anexă erau destul de generale, existau totuși două prevederi punctuale. Faptul că această nouă garanție să se adreseze nu doar băncilor, ci și instituțiilor financiare care pot fi foarte diverse. În anumite state există instituții care se ocupă de fonduri de garanție, deci este o um, participare mai extinsă decât doar băncile. Și apoi căutarea sau selectarea experților pentru Uh, crearea de capacități. Uh, s-a făcut deja acest lucru, din câte înțeleg. Deci vor demara simultan crearea de capacități și căutarea membrilor participante. Așa cum spunea și Luigi Morgan, este, se specifică și în regulament că finanțarea se poate face pentru IMM-uri, dar și pentru organizații non-profit. Sigur că proiectul trebuie evaluat, care să fie și uh, sustenabil și și muzeele și teatrele, de pildă, trebuie să se poată califica aici. În ceea ce privește riscurile pentru intermediarii financiari, aceștia trebuie să dispună și de un profil de risc. Dar cum am putea să ne asigurăm că există un portofoliu care să fie adecvat uh, caracterului diferit a potențialilor beneficiari? Într-adevăr, este nevoie de criterii clare, pentru că noi am specificat că e nevoie de o acoperire a sectorului uh, cultural și creator, dar și o echilibrare geografică corespunzătoare. Deci ar trebui să avem în vedere instituții financiare care să acopere oarecum întregul spectrul european. Și ar mai fi ceva. Am luat notă de decizia noastră care pare a fi una înțeleaptă, dat fiind faptul că începem destul de târziu, deci la mijlocul 2016 și cred că ar fi bine să nu facem licitații tot mereu, ci o licitație sau o cerere de ofertă care să rămână deschisă. Credeți că e dificil de spus uh, de pe acum uh, câte astfel de instituții vor putea fi uh, selectate? Mulțumesc. Well, thank you. I will go through the... Mulțumesc. Am să trec acum prin diferitele întrebări. Ceea ce privește IMM-urile, uh, poate că am spus deja, dar repet oricum, IMM-uri aici nu înseamnă doar IMM-uri sau firme de mici dimensiuni, aici intră și micro-întreprinderile. Asta e important pentru că e vorba aici de micro-întreprinderi, IMM-uri, toate acestea se regăsesc în facilitatea de garantare. În ceea ce privește profiturile, E vorba de proiecte durabile mai curând decât de proiecte for profit. De aceea, când vorbeam de de IMM-urilor, am decis să extindem domeniul pentru a include și aceste micro-întreprinderi sau IMM-uri unde acțiunile sunt deținute de organisme publice. Pentru că e foarte, asta ar da posibilitatea și unor muzee, de exemplu, sau fundații publice să participe. Astea sunt instituții care sunt non-profit. Acestea fiind spuse, însă, e clar că este un instrument dirijat de piață și perspectiva durabilității nu trebuie scăpare, scăpată din vedere. Însă e important să spunem aici că și micro-întreprinderile sunt perfect eligibile. Apoi au fost o serie de întrebări prin portofoliu. E important să înțelegem că această facilitate va funcționa conform de abordări vizând gestionarea portofoliului. Inții respective vin cu un portofoliu propriu și diversitatea acestui portofoliu va fi un criteriu luat în calcul atunci când se face selecția va fi o rată garantată de până la 17, 70%, cu un cap rate garantat de 25% din nivelul portofoliului. Acest portofoliu este o trăsătură interesantă pentru că permite combinarea unor sectoare diferite care duc la un grad diferit, eh, sporit de diversitate. Ceea ce privește acoperirea geografică, Oprirea geografică depinde foarte mult de sumele disponibile, pentru că cu cât mai mulți bani ai, cu atât ai posibilitatea de a, a lucra cu mai multe state. Estimăm că asta ar putea acoperi undeva în jur de 10 instituții financiare cu banii pe care avem în prezent alocați. Dar, după cum spuneam, există limită de ordin financiar care în etapa actuală nu o să ne permită să lucrăm cu mai multe state sau cu instituții, sau instituții financiare. A fost întrebări privind uh, selecția experților care vor lucra în acest capacity building. Se va face un apel de ofertă imediat după semnarea acordului. Cine ar putea fi acești experți? sectoarele culturale, creative, instituții financiare, consultanți. Lucrurile au rămas deschise și asta în mod intenționat. acești experți care lucrează în întărirea capacităților vor opera în funcție de specificitatea geografică și de specificitatea sectorială. Asta înseamnă un număr potențial mare de experți care să lucreze în contextul acestor activități. Dacă se lansează apelul imediat după semnarea acordului, Uh, mecanismul ar trebui să fie funcțional înainte de finele anului. Cred că a mai rămas ceva, dorea să adăugați? Da, foarte pe scurt. În mod normal, se selectează o bancă și se semnează un contract între Fondul European de Investiții și banca respectivă. Și atunci banca începe ea să aleagă firmele, operatorii vizați, fie că sunt IMM-uri sau organisme publice, pe baza proiectelor. Banca alege un proiect viabil ca și atunci când decide să acorde un împrumut sau să acorde credit unui proiect care este prezentat. Discutăm aici ce tipuri de entități au dreptul la acești bani, însă mecanismul, instrumentul respectiv continuă să fie unul bazat pe proiecte propuse. Apoi, în ceea ce privește combinarea diferitelor posibilități de finanțare, Opinia mea e o chestiune complet separată de ceea ce a făcut Comisia până acum. Există condițiile clar statuate în temeiul juridic pentru operatorii culturali din Europa, aceștia doresc să primească bani în programul Creative Europe și a celorlalte mecanisme de finanțare, dar pe lângă asta rămâne posibilitatea ca IMM-urile și micro și anumite societăți publice să primească acești bani împrumut în condițiile normale de pe piață, împrumut garantat în mare parte de Uniunea Europeană. Și de aceea va fi mai ușor pentru bănci să se îndrepte în această direcție. Deci nu există nicio contradicție între temeiurile din Creative Europe și acest mecanism de garantare. De asemenea, un lucru pe care nu trebuie să-l uităm este acela că aceste mecanisme pot, pot oferi garanții și contragaranții. Împrumuturi direct către instituții financiare, IMM-uri sau micro-întreprinderi, dar o altă posibilitate, contragaranția, care este acordată instituțiilor financiare care agregează aceste portofolii. Ideea este tocmai ca acest lucru să facă viața mai ușoară micro-întreprinderilor. Do Doamna Trupel ar vrea să reintervină. Sorry for insisting, but I really would like to ask... Scuze că insist. V-am ascultat, a spus de la bun început și micro-întreprinderile sunt incluse. Pe mine mă interesa altceva. În multe state membre, în Germania, de exemplu, există proiecte culturale care sunt autonome, nu depind de instituții publice și nu sunt întreprinderi ca tare, sunt proiecte culturale operând în acest domeniu. Și de asta aș vrea să știu dacă acestea sunt eligibile pentru program sau nu. Cred că va, va trebui să vedem care este precis statutul acestor companii pentru a vă da un răspuns. Noi v-am spus care este criteriul de eligibilitate, IMM-uri și v-am spus cum sunt definite acestea și că am extins definiția la maximum. Pentru că în regulamentul Creative Europe se spune acum IMM-uri, foarte mici sau mici, sau medii. Noi am întins puțin definiția ca să putem include un maxim de instituții culturale, însă vor trebui să, să întrunească acești parametri din definiția standard a IMM-urilor ca criteriu de eligibilitate. Vreau să mai întreb și altceva. E important ceea ce s-a spus și cu privire la contragaranție pentru că știm că există deja fonduri de garanție naționale, deci această garanție ar putea veni cu o caracteristică în plus. În cadrul discuției a rezultat o caracteristică importantă și în ceea ce privește baza legală. Nu știu cum uh, apare asta și în acordul cu FEI ceea ce privește garanțiile, am inclus în regulament faptul că nu se pot solicita garanții personale operatorilor economici. Deci, pentru că știm că este un sector foarte complicat din punct de vedere financiar, pentru că nu există un patrimoniu, un patrimoniu amplu și capitalul se referă mai mult la cel uman. Și era posibilitatea și de a garanta în parte cu o cotă de drepturi de proprietate intelectuală sau cu alte garanții de natură nepersonală. Cum anume se va specifica acest lucru în clar în uh, licitație? Pentru că, sigur, cei care vor răspunde trebuie să aibă și un stimulant pentru a se angrena în acest program. Deci, Cred că ar trebui uh, specificat foarte clar că nu se pot cere garanții personale. As you said, this is an... După cum spuneați, e un element deosebit de important, a relevat clar în acordul de delegare și va fi comunicat uh, și în campania de comunicare propriu-zisă. Deci că este unul dintre elementele cruciale, o trăsătură specifică a acestei facilități de garantare. Prego, Strujewski. Vă rog, domnul Strujewski. Miałem. Natomiast ponownie pojawiły się kategorie pożycz. Acum am înțeles foarte bine, dar uh, am auzit, înțeles că există, am auzit până acum că există subvenții, credite, după cum am spus. Uh, dar să vă dau un exemplu. Atunci când luăm un credit, este vorba întotdeauna despre bani. Deci aș fi vrut să spun, aș fi vrut să-mi spuneți cum se pun la dispoziție aceste finanțări pentru IMM-uri sau micro-întreprinderi. This, um, These will follow the normal uh, commercial Acestea vor urma practicile comerciale normale, dacă mă înțeles bine întrebarea noastră. Băncile, practic, pun produse pe piață. Însă aceste produse sunt protejate pentru că este posibil recursul la facilitatea de garantare. Însă, practic, banca lansează produse bancare pe piață. Uh, uh, mecanismul de funcționare este cel comercial, dacă am înțeles bine întrebarea noastră. ci sono altre questioni. Mai există și alte întrebări? Îmi dau seama că este o temă complexă, mai ales că este vorba de un instrument financiar experimental oarecum. De aceea ni l-am și dorit uh, în cadrul programului Europa Creatoare ca instrument care să creeze o cultură diferită a creditării în Europa în pentru acest sector uh, al culturii. În orice caz, accentul trebuie pus pe IMM-uri și micro care să poată accesa aceste fonduri. Și cealaltă chestiune importantă pentru noi uh, este cel al băncilor participante. Sigur că nu vom avea 28 de bănci în final, dar uh, Uh, FEI trebuie să stabilească un fel de echilibru în selectarea acestor instituții financiare, care să și din punct de vedere al acoperirii geografice, pentru că beneficiarii care sunt în mare măsură IMM și micro și nu neapărat întotdeauna bine informați, trebuie să poată avea pe cineva în apropiere ca instituție financiară. După ce veți fi definit această convenție, ar fi foarte util să dispunem și noi de ea și mai cred că nu doar campania va fi extrem de importantă, dar uh, <clears throat> pentru că oamenii uh, așteaptă interes, chiar și în țara mea, Uh, acest uh, program, de aceea cred că se impune o campanie de informare în statele membre, dar și în Parlament, asta în baza acordului interinstituțional, astfel încât să putem uh, împărtăși aceste informații și cu Consiliul și Parlamentul și cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a participa la întâlnirea noastră. Cu siguranță vom ține legătura și în continuare, vom avea ocazia și rugămintea este de îndată ce dispuneți de informații